Bine, inițiamo, per favore. Grazie. Haideți să începem, vă rog. Mulțumesc că adoptarea ordinii de zi, dacă nu uh, dorește nimeni să modifică ordinea de zi, ea poate fi considerată ca fiind adoptată. Uh, la fel și procesele verbale ale reuniunilor din 3 și 4 mai Am uh, câteva comunicări, după cum știți, în sesiunea plenară din mai 2017 au fost adoptate cele trei rezoluții de urgență, una privitoare la Zambia, alta Etiopia și Sudanul de Sud, cea de treia. Și Parlamentul a adoptat alte rezoluții cu aspecte relevante pentru drepturile omului, subiectele fiind uh, în realizarea o soluții, unei soluții cu două state în uh, Orientul Mijlociu, Israel și Palestina, strategia Uniunii Europene pentru Siria, tabăra de refugiați de la Dadab și aplicarea orientărilor Consiliului pentru persoanele LGBT, mai ales în ce privește uh, persecutarea acestor persoane în Cecenia. Câteodată primim și vești bune nu? în ce privește unităților din țări terțe. Pe 10 mai m-am întâlnit cu ambasadorul Mauritaniei ca să vorbim despre uh, cazul Cristiano Provizionato, un cetățean italian deținut în Mauritania. Am trimis o scrisoare la adresa președintelui Mauritaniei pentru eliberarea uh, cetățenului italian și pe 15 mai ne-a sosit știrea că acesta a fost eliberat. E un rezultat pozitiv, desigur. Acum pe ordinea de zi avem uh, raportul privitor la abordarea problemei reducerii spațiului destinat activităților societății civile în țările în curs de dezvoltare. Eh, relatore eh, Francisco Assis. Raportul este Francisco Assis. Versiunea engleză del progetto Versiunea în limba engleză a proiectului a fost, eh, difuz, a fost difuzată pe 2 mai, versiunile traduse au, în toate limbile oficiale au sosit pe 16 mai. Termenul pentru depunerea amendamentelor, vă reamintesc, este mâine la ora, până la orele 10 Obiectivul principal e cel de a dezvolta mai mult perspectiva drepturilor omului, mai ales a sublinia încălcarea drepturilor omului, încălcările, de fapt, uh, care se întâmplă atunci când munca societății civile uh, se lovește de diverse obstacole. Eu doresc ca rezoluția definitivă să fie sprijinită și să realizeze un echilibru cu alte rapoarte adoptate în Parlament în ce privește finanțarea ONG-urilor, de exemplu. Aici putem avea, face legătura cu raportul PIPER de la Comisia pentru Control Bugetar, cu, conținut a stârnit preocupări la ultima reuniune a Consiliului Președinților, noi trebuie să ne asigurăm că apărătorii drepturilor omului aflați sub amenințare întreaga lume să aibă în continuare acces la finanțare din partea Uniunii Europene, tocmai pentru, a putea continua, pentru a putea continua să-și desfășoare activitatea. Raportul conține recomandări strategice, cum ar fi crearea unui mecanism de armă rapidă pentru identificarea tendințelor în ce privește uh, reducerea spațiului societății civile într-o anumită țară. Din păcate nu este raportorul aici, dar este înlocuit de colega Rodriguez, care îi dau cuvântul pentru a ne prezenta raportul. Prego. Vă rog, doamnă. Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Sr. Deputado Francisco Assis... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eh, domnul Assis, eh, vă rog să scuzați că nu poate fi de față aici. Voi da citire textului pe care mi l-a credințat. În ultimii ani am asistat la o sporire preocupantă a măsurilor care vizează să limiteze domeniul de acțiune al societății civile. Asistăm la acest fenomen pretutindeni în lume dar asta se întâmplă și în țări europene, cum ar fi Ungaria și Polonia, să nu uităm. Uh, se limitează libertatea de exprimare, de uh, reunire, de asociere, uh, se încearcă astuparea gurii anumitor actori care se opun puterii, legi draconice sunt adoptate pentru a mm, elimina anumite activități ale societății civile. Mm și vedem că din ce în ce mai mult se poate reduce capacitatea operațională a ONG-urilor și asta încă foarte rapid, eh, punând limite finanțării acestora și cerând îndeplinirea unei serii de proceduri birocratice, formulare, eh, sub pretextul eh, unor măsuri antiteroriste. Uniunea Europeană trebuie să aibă abordare pluridisciplinară față de această problemă sigur, ținând uh, seama și de probleme structurale și de altă natură, trebuie ca măsuri din ce în ce mai subtile prin care se strânge acțiunea societății civile să fie contracarate de către noi prin acțiuni uh, mai flexibile, inovatoare, identificând noi forme de activism informal sau la nivel local, care, acțiuni care să fie mai apropiate de, de nivelul concret și să susținem uh, inițiativele locale prin instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Deci, de cerem înființarea unui mecanism de alarmă prealabilă, deci, uh, care să permită lansarea de alarme atunci când sunt guverne care pregătesc măsuri uh, restrictive contra societății civile, astfel încât Uniunea Europeană să poată reacționa mai rapid și mai coerent, făcând încă de la început presiuni Uh, asupra guvernelor în cauză. În paralel, considerăm că guvernele care încurajează societatea civilă uh, trebuie să se bucure de o discriminare pozitivă. Vă mulțumesc. Grazie. Ora dau la parola. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul Teresa Jimenez portare pentru Comisia DEVE, vă rog. Grazie mille, președinte. E, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am uh, prezentat uh, în cadrul Comisiei DEVE uh, acest raport și din fericire a fost văzut cu ochi buni de către reprezentanții tuturor grupurilor, de către cei de față și sunt satisfăcută. Cred că e un un raport care se va bucura de succes, eh, că suntem cu toții în aceeași barcă, până la urmă. Apoi, eh, colaborarea de până acum cu domnul Asis a fost eh, una de calitate și când s-a prezentat studiul comandat de Comisia DROA pe tema asta, am putut vedea care e realitatea. Realitatea era clară și anume, Existența și munca societății civile sunt cheie pentru dezvoltarea oricărei țări și de ce e atât de important că am făcut acest raport? Pentru că, iată, se înregistrează o înăsprire a represiunii față de societatea civilă și organismele pe care o reprezintă, ONG, asociații, platforme, fundații. Și atunci existența raportului nostru este justificată, pentru că trebuie subliniat uh, rolul cheie al societății civile uh, în orice țară și, din păcate, vedem că astăzi societatea civilă se confruntă în multe țări cu mari probleme. Deci e necesar și vom face și amendamente în acest sens să semnalăm birocrația excesivă folosită de multe guverne pentru a pune bețe, în roate muncii societății civile. Raportarea e șase pagini. Sunt uh, alineate și considerente care înfățișează în detaliu, de exemplu, situația actuală a societății civile și transformarea sa în ultimele zeci de ani, represiunea care îi de victimă, uh, exercitată de anumite guverne și în țări în curs de dezvoltare și nu numai. Vreau să spun de asemenea că o societatea civilă independentă și pluralistă e fundamentală pentru dezvoltarea și stabilitatea unei țări. Apoi, în al doilea alineat, de esta, de esta sociedad civil en estos uh, Aduc nuanțe legătură cu rolul societății civile într-o țară. La alineatul 5 subliniez uh, angajamentul Uniunii Europene, relația sa cu societatea civilă în țările în curs de dezvoltare, dar mai sunt multe de făcut eh, și trebuie să recunoaștem totuși că Uniunea Europeană este un actor fundamental în ce privește dezvoltarea drepturilor omului și alocă multe eh, mijloace pentru politica activă și de protecție și de consolidare, nu doar a societății civile, ONG-urilor, apărătorilor drepturilor omului, Voi uh, insista la amendamente pentru mai multă precizie a textului. Comisia e unica uh, care dispune de un instrument uh, pentru a proteja viața activiștilor, ca să spun așa, apărătorilor drepturilor omului, dar trebuie să insistăm mai mult asupra acestui aspect, pentru că ah, sunt într-adevăr țări în care aceștia proiectori de omului își pierd viața. Deci trebuie să consolidăm acest aspect. Și cred că e foarte important rolul Serviciului de Acțiune Externă, care trebuie să se bucure de o mai bună colucrare cu noi. Apoi președintele știe foarte bine despre ce vorbesc, a fost uh, președinte de, de delegație. E important și rolul delegațiilor așadar și cum putem să le utilizăm noi pentru a ajuta ONG-urile. Eu fac asta uh, totdeauna când am, iată, când am ne-am deplasat în Mexic, am uh, insistat pe colaborarea cu ONG-urile, Mă voi opri aici, spun doar că e foarte important ca o societate care, care să fie într-adevăr justă și democratică să aibă o societate civilă puternică. Deci am, avem la dispoziție timp până mâine, nu știu, la DEVE cel puțin, nu știu aici, pentru a putea depune amendamente și Sigur, putem uh, mai bine și rolul femeilor, problema violenței de gen, apoi situația în țelor din Africa, unde există problema terorismului. Apoi să dăm ascultare ONG-urilor care ne spun că uneori banii, din păcate, intră în mâinile cui nu trebuie și mă opresc aici, mai spun că sper într-o bună colaborare cu dumneavoastră, vă stau la dispoziție și Liliana, care vorbește aici în numele lui Francisco, și eu de la Deve, uh, vă stau la dispoziție dacă aveți uh, solicitări. Vă mulțumesc. Ora comincerei cu... Eh, Președintele, mulțumesc. Și acum uh, raportoare din umbră, Adam Coșa, în primul rând. Pe PPM pentru PP. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt kollégák, a néppártnek... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, numele PPE doresc să iau cuvântul în calitate de raportor din umbră. Am uh, ascultat uh, ce au spus colegii uh, la Comisia DEVE ieri și acum uh, aș vrea să vă spun că eu am rezervele mele față de acest raport, pentru că în loc de a ne concentra asupra țelor în curs de dezvoltare, colegii ar dori să profite de ocazia oferită de acest raport pentru a-și exprima criticile față de Ungaria și Polonia. Eu cred că trebuie să avem o abordare mult mai profesionistă. Tema acestui raport nu constituie statele membre ale Uniunii Europene, ci țările în curs de dezvoltare. Sunt, uh, dragi colegi, 50 de țări din lumea întreagă în care uh, apărătorii drepturilor omului sunt amenințați cu moartea zi de zi. Și trebuie să apărăm viața acestor oameni. Lépése az, hogy maga az uniós intézményeknek. Trebuie să uh, vorbim răspicat uh, în sprijinul lor, instituțiile europene trebuie să coopereze, trebuie să uh, ajute țările în curs de dezvoltare ca acestea să adopte legislația potrivită în acest sens. Asta ca să putem asigura spațiu vital și pentru ONG-uri. Acum uh, vă mai spun că sunt de acord cu cei care ieri la DV au subliniat că trebuie să ne concentrăm asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și de asemenea trebuie să ne ocupăm de situația ONG-urilor care încearcă să ajute persoanele uh, cu handicap pentru că aceste ONG-uri uh, se lovesc de mult mai multe obstacole în uh, funcționarea lor de zi de zi decât alte ONG-uri și majoritatea amendamentelor noastre uh, se concentrează pe tema asta și sper că vom avea succes de cauză. Eh, la parola... Mulțumesc. Acum Urban Crespo are cuvântul. Um... <clears throat> Disculpe, președinte, es el informe... Vă rog să mă ascultă, domnule președinte, suntem la punctul 5 sau 6 pe ordinea de zi? Eu stava cu el informe 6 eh, de corupție. Eu m-am pregătit pentru punctul 6, cu corupția și dreptul omului în terțe. A, ah, pues, disculpe porque había estado... Vă rog să mă scuzați, că pentru asta m-am pregătit eu. Disculpe non è obbligatorio, siccome però ho visto che... Președintele, bun, nu trebuie neapărat să luați cuvântul, dar am văzut că sunteți printre raportoare din umbră. Da, așa că am crezut că doriți cuvântul, dar nu e neapărat necesar. Sentirei adesso... A, bun, atunci... Uh, spune să dăm cuvântul lui Andreea Rossi, vice-șef de divizie pentru drepturile omului. Thank you very much, Chair. I thank you for uh, this debate and for uh, the very uh, timely. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acesta este un raport foarte binevenit. Înțeleg că aveți și un angajament politic foarte puternic și la fel și doamna vicepreședinte Mogherini și statele membre are un, uh, au un, plan, un uh, angajament foarte puternic față de noul plan de acțiune elaborat în iulie 2015, care arată clar care este um, angajamentul statelor membre și care sunt acțiunile menite să vină în sprijinul acest, societății civile, susținând uh, dreptul la liberă asociere și adunare, și venind și cu instrumente financiare în sprijinul acestora. Acest plan a făcut obiectul unor numeroase dialoguri, de asemenea Consiliului uh, um, uh, ONU privind drepturile omului și <clears throat> își propune să identifice foarte rapid uh, posibilele amenințări și să vină cu măsuri pentru combaterea acestora. Vrem să descurajăm guvernele și parlamentele să adopte măsuri de limitare a uh, societății civile și vrem să sporim coerența activității în acest domeniu. De exemplu, în ceea ce privește avertizarea timpurie, lucrăm la includerea, într-un mod mai sistematic, a informațiilor Uh, cu privire la uh, prevenirea crizelor și conflictelor. Instrumentele aflate la dispoziția Uniunii Europene pentru a aborda aceste uh, provocări sunt, printre altele, și delegațiile și ambasadele noastre în întreaga lume și proiectele privitoare la societatea civilă. Acțiunile eficiente, așa cum arată planul de acțiune, necesită o coordonare strânsă între SAE și statele membre, precum și SAE și serviciile Comisiei, și respectiv între misiuni și uh, centru. Aș dori de asemenea să subliniez că în planul de acțiune al Uniunii Europene se recunoaște că gravitatea problemei necesită un răspuns coerent și cuprinzător, care să conțină acțiune diplomatică bilaterală, coordonarea eforturilor diplomatice cu țările terțe și includerea partenerilor din societatea civilă. Și în ce privește acțiunilor diplomatice și al sprijinului acordat misiunilor, și pe lângă acțiunilor, uh, acțiunile menite să susțină societățile aflate în pericol, vrem să implicăm societatea civilă în mai mare măsură la toate nivelurile. Cam acestea uh, le-am avut de spus în legătură cu concluziile raportului. Sigur, este loc de mai bine, lucrăm la asta și așteptăm cu mult interes versiunea finală a raportului dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Klaus Pulkner. Klaus Buchner. Tokalei. Vielen Dank. Äh, ich bin sehr froh, dass dieses Papier. Mulțumesc. Îmi face mare plăcere să citesc documentul acesta. Cred că e important să abordăm subiectul. Poate am putea fi ceva mai uh, detaliați în text, vom înainta amendamente mâine, dar în principiu sunt foarte mulțumit că se abordează această problemă și sper ca uh, raportul acesta să dea naștere la un rezultate răsunătoare. Mulțumesc, domnul Tăcheș. Elnök úr, kedves uh, kollégák, uh, Stimați colegi, mă voi exprima în limba maghiară. Domnule președinte, dragi colegi, Am uh, efectuat o serie de vizite în anumite țări din Caucazul de Sud, printre care Georgia, Armenia, Și în fiecare dintre aceste țări, delegația noastră, așa cum se obișnuiește, mă refer la delegația Comisiei pentru Afaceri Externe s-a întâlnit cu reprezentanții ai societății civile. Și vă pot spune că aceștia sunt într-o situație deosebit de grea, mai ales în Georgia și în Azerbaijan, respectiv în Armenia, În uh, Armenia se constată că guvernul are intenții bune și vrea să aibă dialog cu organizațiile din societatea civilă, vrea să se pună de acord cu ele. Dar în Azerbaijan sunt foarte multe persoane deținute politic. Guvernul Azerbaijanului are o abordare destul de cinică a situației. Și cred că un rol foarte important ar trebui să-l joace delegațiile Uniunii Europene în aceste țări, care ar trebui să aibă relații permanente cu organizațiile societății civile din țările acestea. Se lucrează acum la un acord cu Azerbaijanul. Probabil că anul acesta se va semna un acord cu Erevanul. Dar tocmai de această chestiune trebuie să profităm pentru a face să avanseze problema drepturilor omului. E doar unul dintre aspectele problemei. M-aș mai referi însă la un aspect. Ce putem face eh, referitor la influența asupra organizațiilor societății civile din partea guvernelor altor țări. Mă refer în special la Statele Unite. Open Society, de exemplu, fundația Open Society susține organizațiile societății civile locale. Și știm foarte bine care sunt problemele acestei societăți Open Society a lui Soros. Noi, maghiarii, suntem revoltați că suntem amestecați în problemele acestea. Noi apărăm suveranitatea Ungariei și respingem ca Statele Unite sau anumite organizații cu sediul în Statele Unite să stabilească ele și să ne zică nouă ce avem de făcut. Deci este o ingerință străină în, uh, activita- în, în interesele țărilor respective. Liliana, vrei să reacționezi? Bom, eu, eu irei passar as, as informações uh, que todos os colegas uh, deram ao meu, ao, ao meu colega Assis. Uh, Ehm, mas tenho sérias dúvidas. Nu. Am să-i transmit toate observațiile făcute de cei care au intervenit domnului Aziz. Nu știu dacă problema Ungariei poate fi citită doar așa în alb și negru, dar fiți convinși că voi transmite domnului Asis uh, toate observațiile care s-au făcut și sunt convins că va ține seama de el. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu Liliana. Mm, voi vorbi și eu cu domnul Asis. Da, am, într-adevăr am uh, fost ieri la Deve și am prezentat acest document. E evident că, după cum a spus uh, colegul meu Coșac, noi trebuie să dăm exemplu, noi cei din Europa, să nu-i vorba doar de aceste 50 de țări unde unde activiștii sunt amenințați. Sunt uh, peste 90 de țări. Deci avem o ocazie foarte bună și n-aș vrea să o risipim și nu cred că dacă în Europa, dacă nu, nu ni se pare că se întâmplă lucruri greșite în Europa, nu trebuie să o spunem. Am făcut-o și la Libe. nu știu dacă ăsta e spațiu. E totuși o temă foarte importantă și tocmai că nu îi se alocă destulă importanță într-adevăr, într-adevăr trebuie să ne concentrăm foarte mult asupra protecției apărătorilor drepturilor omului. Nu dau acum nume, că atunci, dacă am începe cu numele n-am mai terminat, dar uh, ar trebui să vorbim pe aceeași voce pentru că avem același obiectiv Eh, sunt, avem mici diferențe, dar până la urmă obiectivul este același. Mulțumesc! Nel ricordarvi Mulțumesc. Enti scadono alle ore 10 domani. Chiudiamo qui la discussione. Termenul pentru a pune, depunerea amendamentelor este ziua de mâine până la orele 10 și terminăm acum eh, această discuție și trecem la următorul punct. La corupție, diritti umani nei paesi terzi. Corupția și drepturile omului în țările terțe. Domnul Austreviciu s-a început deja lucrul cu raportorii din umbră pentru elaborarea amendamentelor de compromis. Vreau doar să vă informez că reuniunea va avea loc în data de 6 iunie la ora 15, iar votul pe marginea raportului are loc în Comisia AFET pe data de 20 iunie. Și acum îi voi da cuvântul domnului Austrevicius fără întârziere. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și dragi raportori din umbră, a căror implicare o apreciez foarte mult și care m-a ajutat foarte mult în această activitate. Practic, aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor, în mod deosebit raportorilor din umbră, pentru amendamentele înaintate cu privire la raportul privind corupția și drepturile omului. Am primit în total 289 de amendamente și îmi cer scuze pentru aceste 133 de pagini pe care sunt tipărite amendamentele acestea. Majoritatea amendamentelor vin în completarea raportului și contribuie la îmbunătățirea textului, ca atare mă voi strădui să includ cât mai multe dintre ele se va putea în amendamente de compromis. După cum știți, din cauza unor reguli foarte stricte impuse unui astfel de um, regulile noastre, a trebuit să reduc numărul amendamentelor. Și iată care sunt amendamentele pe care le propun chiar eu. Accentul pus pe legătura dintre uh, încălcarea drepturilor omului și alte aspecte. Probleme legate de corupție și serviciile de bază. Influența rețelelor infracționale asupra afacerilor publice. Utilizarea corupției ca un instrument politic. 5. Necesitatea de a monitoriza proiectele finanțate de Uniun, din bugetul Uniunii Europene și asigurarea că ele sunt folosite de beneficiari în mod corect. 6. Punerea în aplicare a instrumentelor internaționale de combatere a corupției. 7. Mecanisme de prevenție pentru sporirea transparenței și răspunderii, precum și a participării, cum ar fi accesul la informație. 8. Rolul delegațiilor Uniunii Europene în abordarea cazurilor de corupție sprijinul acordat instituțiilor anticorupție în țările terțe. Și 10. Prevenirea, anchetarea și uh, ră, plata pentru pagubele făcute din încălcarea drepturilor omului. Apoi, transparență în uh, finanțarea partelor politice și sancțiuni țintite împotriva persoanelor implicate în acțiuni de corupție. Joi vă vom împărtăși propunerile de compromis, astfel încât raportorii să aibă timp suficient pentru a le analiza până marțea următoare, în vederea negocierilor. Avem deci 19 amendamente de compromis și sper că acestea vor putea fi acceptate într-o prima etapă a negocierilor. Mulțumim încă o dată foarte mult. Săptămâna viitoare ne vom ocupa de elaborarea acestor amendamente și așteptăm toate comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Și acum raportorii din umbră. Domnul Datus. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Apropo de amendamentele de compromis, la reuniunea raportorilor din umbră din 6 iunie, vom avea ocazia de a reitera o serie de priorități. Prin urmare, foarte pe scurt aș vrea să le parcurg acum, mă refer la prioritățile PPE. Îngrijorările în ce privește corupția trebuie abordate în procesul de aderare Uh, în procesul de negociere privind aderarea la Uniunea Europeană. Costurile în materie de investiții ca urmare a corupției, costurile pentru uh, cei care plătesc impozite trebuie abordate corect. Apoi, corupția ascunsă și organizată trebuie abordată, trebuie avut în vedere acțiunile penale împotriva oficialilor care comit acte de corupție. Apoi trebuie redus, trebuie redusă uh, intimidarea antidemocratică și trebuie sporită transparența. Excluderea de la procedura de achiziții publice a celor care au fost condamnați pentru participarea la acte de corupție sau de criminalitate organizată. Pentru noi acestea sunt subiectele principale și, încă o dată, avem un raport bine redactat de domnul Austrevicius, iar PPE-ul așteaptă cu interes negocierile cât mai fructuoase. Ce vor urma? Mulțumesc! Mulțumesc, Soraya! Mulțumesc! Înlocuiesc pe raportarea din umbră din partea și de Ana Gomez. Ce este important pentru amend în amendamentele S&D, printre altele, este să se accentueze faptul că corupția este un catalizator al conflictelor, precum și al extremismului fascist și religios, prea adesea ignorat. Trebuie să existe mai multă sensibilitate la aspirațiile democratice și de justiție ale popoarelor din țările terțe. Abordarea corupției necesită eforturi concertate pentru a aborda problema corupției atât la nivel înalt cât și a cele endemice. Prin urmare, propunem ca Uniunea Europeană și alte, alți donatori și furnizori de granturi să necesite, să ceară din partea beneficiarilor, guverne și organizații, dovada diligenței corecte și a unui comportament adecvat. De asemenea, trebuie să punem accentul pe participarea publicului și pe uh, responsabilitatea publică. Cei care se ocupă de punerea în aplicare a legii, procurorii, de exemplu, trebuie să aibă un istoric foarte curat și, de, și independent din punct de vedere profesional. E nevoie de legislație prin care să se instituie uh, criterii clare de trecere pe lista neagră și de impunerea unor sancțiuni țintite împotriva unor țări, persoane și membrii ai familiilor acestora atunci când se fac vinovați de acte de corupție. Facem un apel la SEAE să fie în fruntea unei formațiuni interguvernamentale cu participarea atât a delegațiilor Uniunii Europene în țările terțe cât și a ambasadelor, prin care să se facă schimb de informații cu privire la structura și funcționarea rețelelor de corupție locale și pentru a pune cap la cap sufi suficient de multe informații încât să permită Uniunii Europene să combată astfel de regimuri cleptocrate. Domnule președinte, înlocuiesc și pe Caroline, Carolina Heinz din, part, din uh, Mm, uh, dar nu știu dacă pot să-mi vorbesc și în numele ei. A, bun, deci astăzi ești doi oameni, da, înlocuiesc două persoane. Dacă mă lăsați, am să vă citesc și contribuția dânsei. Am, am uh, înaintat amendamentul 150 în care am uh, făcut apel să, la abordarea problemei avertizorilor de conștiință, punând accentul pe nevoia participării active a sectorului privat, a organizațiilor societății civile, cât și a grupurilor de consultanți interni la punerea în aplicare a programelor anticorupție, inclusiv în ceea ce privește acordurile inter comerciale internaționale. Expunerea corupției se face prin implicarea prin rolul puternic inclusiv al denunțătorilor de conștiință, și vom face presiuni pentru armonizare la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu, mai ales în contextul LuxLeaks și Panama Papers. Problema aceasta nu este abordată deloc în acordurile comerciale cu țările terțe, motiv pentru care trebuie să insistăm ca pe lângă dezbaterile privitoare la, nego- la negocierile privitoare la legislația Uniunii Europene să abordăm și această problemă cu toți partenerii noștri internaționali. Sperăm ca conținutul acestui amendament să fie acceptat în DROA. Vă mulțumesc. Și în numele Carolinei și în numele Anei Gomes. Mulțumesc! Domnul Urban Crespo. E, nosotros pens- Mulțumesc. Punctul de plecare al raportului e deja destul de controversat, deoarece indicii de corupție sunt strâns legați de indicii de uh, creștere economică și dezvoltare. Eu cred că asta arată o anumită dinamică a sistemului care practic domină periferia și ar trebui schimbate lucrurile. Și trebuie spus clar că, din păcate, corupția nu afectează doar țările terțe. În preambul am putea să spunem asta măcar, deoarece parcă dăm uh, uh, impresia că în Uniunea Europeană nu se cunoaște acest fenomen al corupției și eu ca spaniol știu foarte bine că nu doar în Spania, ci și în multe alte țări ale Uniunii Europene corupția e un rău endemic din nefericire. Raportul ne semnalizează fenomene fundamentale care țin nu doar de corupție, ci și de cei care intervin și corup uh, țările terțe. Deci e important să semnalăm care este rolul uh, firmelor multinaționale, multe dintre ele europene. 70% din evaziunea fiscală, uh, se arată în rapoarte, e evaziune fiscală comisă de companii în cele, din cele mai multe ori uh, europene. Deci ar trebui să o spunem clar. Mai mult, lista despre corupție și evaziune fiscală. Nu sunt incluse țările care fac parte din piața unică, țări cum ar fi uh, Elveția. Unde își uh, parchează corupții banii? Cei din țara noastră în Elveția, însă nu se întâmplă doar în Elveția, putem vorbi și de Luxemburg, de Malta și o de serie întreagă de alte țări care sunt uh, utile în această rețea de corupție endemică care nu afectează doar țările terțe, ci și Uniunea Europeană. Și trebuie să o spunem. Și Comisia de Anchetă um, Panama Leaks tocmai asta descoperă. De fiecare dată vedem cum companiile și băncile sunt niște elemente necesare pentru aceste structuri de evaziune fiscală și e foarte important să vedem lucrurile pe ansamblu, deoarece pare că ar fi doar uh, o problemă unor puțini. Nu e <laughs> o problemă de mere otrăvite, ci întreg coșul cu mere e otrăvit. Sistemul de norme și de reguli sunt uh, defectuoase și de aceea să semnalăm care e și rolul asistenței pentru dezvoltare, modelul de finanțare și acesta afectează lucrurile. Și se ajunge unor și la încălcări grave, cum ar fi asasinarea Bertei Caseres. Am văzut Banca Europeană de Investiții a fost implicată în acest caz de corupție și s-a ajuns la asasinarea acestei jurnaliste, acestei activiste. Deci trebuie să semnalăm ce se întâmplă și să arătăm că există alternative. Ar fi bine, de exemplu, vă rog să nu ne întrerupeți intervențiile. Poate că unii gentlemen de la Partidul Popular uh, nu uh, vor să respecte cuvântul altora. Nu spun asta referindu-mă la doamna Jimenez Besero, care nu a spus nimic. Deci e important să arătăm că există alternative. E greu, bineînțeles, să le pui în practică, să măcar să începem să discutăm despre acestea. Care ar fi acestea? Un model internațional de armonizare a fiscalității, un element uh, esențial. O reformă fiscală progresivă pentru reformele sociale. Cooperarea și schimbul de informații cu alte jurisdicții folosind uh, registre publică și protejându-i pe cei care denunță. E un element central acesta. Trebuie să îi protejăm pe așa numiții denunțători, avertizori, whistleblowers, ca și cum ar fi apărători ai drepturilor omului. Și asta am spus-o, nu doar, ai, nu doar în Comisia PANA, ci și în plen am spus despre asta, am vorbit despre asta. Acesta ar trebui să fie modelul. Să extindem și să îmbunătățim supravegherea intermediarilor. Evaziunea fiscală și corupția nu are cum să aibă loc fără intermediarii aceștia, uh, birouri de avocați, bănci, care uh, nu sunt supuse niciunui fel de control. Deci ar trebui să facem uh, eforturi în acest sens și cred că în Comisia PANA vom face acest lucru. Norme contabile transparente în ceea ce privește investițiile făcute, un fel de cadastru uh, un alt lucru important, să îi sancționăm pe cei care nu colaborează. Dacă ar, ar fi sancționate, ar fi subționată, de exemplu, Elveția de către 6-7 țări, nu am mai avea acele țări care funcționează ca paradisuri fiscale. Deci ar trebui să o facem noi înșine, să vedem ce se întâmplă în marile bănci, ce se întâmplă cu intermediare. Noi avem mai multe amendamente uh, colega Vergea și cu mine l-am semnat și sperăm să se poată negocia și sperăm să se poată ține cont de acestea în redactarea raportului definitiv. Vă mulțumim. Domnul Jordi Soler. Mulțumesc. The first uh, exchange of views. Uh, we believe... După cum am spus la primul schimb de opinii, credem că proiectul de raport prezentat a fost un bun punct de pornire. Și noi ne-am dorit și ne dorim întotdeauna ca raportul să fie mai bun. Și am înaintat 17 amendamente pentru a pune mai mult uh, accentul pe corupție, pe politicile de combatere a evaziunii fiscale și evitării fiscale pentru a avea mai multă monitorizare. Countries or, for instance, to take... În ceea ce privește finanțarea UE în țările terțe și, de asemenea, pentru a ține cont de acțiunile de corupție ale funcționarilor din uh, organizațiile internaționale și pedepsirea acestor acțiuni, uh, acestor fapte atunci când sunt uh, săvârșite. Ne bucură faptul că aliniatul 14, care include o cerere către statele membre UE de a sprijini înființarea unui post uh, special de raportor 1 pentru um, crimă organizată, corupție, cu mandat cumprinzător. Deci ne bucurăm că aici nu s-a înaintat niciun amendament și sperăm că asta să nu se modifice de-a lungul acestui proces. E o propunere foarte bună, trebuie să o menținem în textul final. Deci așteptăm să începem lucrările noastre la reuniunea raportorilor din umbră care va avea loc săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul domnului Stelius uh, Culucoglu. Mulțumesc! Vreau să vă spun că azi dimineața am votat în unanimitate în Comisia DV acest aviz. Am colaborat foarte bine cu domnul Ostrevicius. Și sper să avem rezultate bune și aici. mulțumesc. Domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și s-au exprimat prezentând argumente. Nu există un manual unic de combatere a corupției. Dacă ar exista o astfel de carte sfântă, ne-am concentrat mai mult pe rezultate și n-am avea o corupție atât de înrădăcinată ca cea pe care o avem acum în întreaga lume. Când combați corupția, nu trebuie să te lași călăuzit de ideologie. Și ar trebui să evităm poziționările ideologice și să ne concentrăm pe metodele recunoscute ca fiind uh, utile în combaterea acestui fenomen. Eu unul cred că corupția atât de împământenită în unele țări e o frână clară pentru dezvoltarea socioeconomică. Vedem situații când funcționarii uh, statelor sunt atât de implicați, uh, controlează anumite sectoare economice din anumite state, impun reguli uh, opace și tot felul de scheme de corupție care până la urmă fac ca țările respective să fie înapoiate și să nu crească din punct de vedere social sau economic. În acest raport se vede un angajament clar nu doar pentru a combate corupția în etapa ei uh, finală, ci de la începuturi, pentru a preîntâmpina, de fapt, uh, apariția ei. Și pentru ca acest fenomen să nu ajungă să pună în pericol existența societății. De aceea le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, le mulțumesc și celor care s-au ocupat de avize în alte comisii, le mulțumesc pentru mm, bunavoință și aștept să vă prezint urmă, uh, proiectul definitiv până joi pentru ca săptămâna viitoare să putem avea o reuniune cât mai constructivă pentru a avea un raport de care să ne putem mândri. Grație. Vă mulțumim. Pe 20 iunie va avea loc votul la FED. Încheie aici discuțiile pe marginea acestui raport. Trecem la următorul punct misiunea subcomisiei DROA în Uzbekistan. Am trimis o delegație la Tashkent, în Uzbekistan, săptămâna trecută, între 22 și 24 mai. Delegația a fost alcătuită din uh, Josef Weidenholzer, domnul Zeller și Büchner. Și domnul Büchner. Parola al onorevole. Îi dau cuvântul domnului Weidenholzer a de la delegațiune e poi da- care ne va spune ce s-a întâmplat, după care, bineînțeles, ceilalți participați vor putea lua cuvântul. Iosef, te rog, ai cuvântul. Ja, danke. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, es wurde schon berichtet, dass wir letzte Woche den... Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus, săptămâna trecută, uh, ne-am uh, deplasat în Uzbekistan, delegația a fost uh, compusă în trei colegi și am încercat să facem uh, ce am putut noi ca să găsim un echilibru de gen, însă, în fine, din păcate, n-a fost posibil. Vizita asta, care a fost amânată în repetate rânduri, a avut loc în condiții destul de complexe. Pentru că, în fine, nu ne-am pus neapărat de acord asupra cu, cu, cu guvernul uzbek în legătură cu mandatul misiunii noastre. Cu alte cuvinte, joi înainte să zburați spre Uzbekistan, uh, am reușit să ne să ajungem la un acord, dar a trebuit totuși să improvizăm până la urmă eh, pentru eh, a face lucrurile posibile. Viza ne-a fost acordată doar la intrarea în Uzbekistan, dar totuși a fost important să facem această vizită. Știm care este situația istorică din Uzbekistan cu noul președinte ă, se pare că bat în vânt al schimbării, ă, există șanse de deschidere. Acum poate ar fi exagerat să vorbesc despre o primăvară uzbecă, însă, cum se spune, schimbarea acum e în aer, se simte în aer. Și cred că misiunea asta ne-a permis să facem niște observații interesante. Hmm. În Uzbekistan uh, reacțiile sunt diferite în funcție de grupările etnice din țară. președintele Comisiei pentru Drepturile Omului uh, a făcut uh, toate eforturile pentru ca vizita noastră să fie un succes, ceea ce e foarte bine. Din punct de vedere geopolitic, misiunea noastră a fost foarte interesantă, pentru că această țară este pe cale de a ieși din izolarea sa tradițională și încearcă să creeze un soi de cooperare regională cu, marele capitale, marele capitale, Beijing, Moscova, urmăresc cu interes situația. Iată, acum avem uh, proiectul acesta cu nou drum al mătăsii, uh, care va mobiliza o serie întreagă de actori politici. Ne- uh, și e interesant de văzut și ce se întâmplă în domeniul drepturilor omului, desigur problem, problematică este situația recoltei de bumbac, pentru că mulți minori lucrează la recolta bumbacului. Da seama, ne-am putut da seama discutând cu uh, cetățenii uzbeci că lucrurile sunt pe cale să se schimbe Acordul nostru cu Uzbekistanul a permis uh, poate apariția unei schimbări. Un al doilea punct problematic uh, reprezintă situații, situația în închisori și funcționarea destul de haotică a sistemului uh, judiciar. Însă mi s-a spus că și acolo s-au făcut progrese Arestarea preventivă a scăzut uh, a 48 de ore în loc de 72. Mulți deținuți au fost eliberați. paznicii de închisoare acum trebuie să urmeze o formare ca să știe care sunt drepturile deținuților, deci uh, iată că evoluțiile totuși sunt pozitive, însă situația rămâne îngrijorătoare. Sigur, am vorbit și de problema torturii, uh, situația proastă din închisori, uh, problemele în justiție, uh, inclusiv în ce privește problema executarea pedepselor. Partenerii noștri uzbeci sunt conștienți de aceste probleme și ne-au asigurat că Uzbekistanul este deschis discuțiilor, dar sigur nu putem prevedea cum vor uh, evolua lucrurile. Ce a fost important pentru noi a fost totuși să avem aceste discuții uh, pentru a cunoaște mai bine situația. Am dorit și să vizităm niște închisori. Din păcate, mi s-a spus că nu avem destul, la timp, destul timp la dispoziție, deci n-am putut să facem acest lucru. În fie, dar uh, ne-am întâlnit cu diversi miniștri, reprezentanța ai ministerilor, uh, cu ministrul afacerilor externe în persoană, apoi ministrul muncii, am vorbit și cu reprezentanța ai organizațiilor internaționale, care așa au uh, reprezentanțe acolo, OCDE, OIM, apoi am avut discuții foarte interesante cu reprezentanții Uniunii Europene la Tashkent. Uh, am, lucrurile care s-au spus au fost extrem de pozitive. Am reușit totuși să ne ducem uh, la bun sfârșit vizita și să organizăm aproximativ așa cum am dorit noi, de să ne concentrăm, desigur, pe uh, situația drepturilor omului. Uh, adică obiectul de activitate al subcomisiei noastre și am încercat și chiar am și reușit să orientăm uh, vizita conform priorităților noastre și trebuie să mulțumesc secretariatului care a pregătit uh, extraordinar uh, delegația noastră, vizita noastră. O să mulțumesc și personalului UE la Tashkent, care, datorită cunoștințelor sale geografice, istorice, locale, a putut să ne ajutăm, să ne ajute, mă scuzați, <laughs> să obținem rezultate. Deplasarea a fost uh, totalmente justificată, deși la început am fost uh, foarte critici față de Uzbekistan. Însă vă putem spune că am văzut că s-au făcut uh, progrese. Sigur că mai sunt multe de făcut. Nu știu dacă colegii mei doresc acum să ia cuvântul ca să completeze relatarea mea. Mulțumesc, spune președintele, domnul Zeller. Ja, vielen Dank. Ich uh, kann mich... Uh... Da, mulțumesc, domnul Joachim Zeller. Da, într-adevăr, sunt de acord cu uh, șeful meu de delegație, eu de Weidenholzer. A fost foarte important să organizăm această delegație. E foarte bine că am făcut presiuni ca să putem să mergem acolo. Da, uneori ce se întâmplă cumva pe marginea vizitelor oficiale e mai interesant. Da, n-am avut viză decât în ultimul moment. Am primit o scrisoare de la ambasadă care ne-a explicat că ni se va da viza la aeroport. Eu am uh, zburat cu Aeroflot, companie rusă, și nu vrea nimeni să mă creadă că puteam să intru în Afganistan fără viză. Eu am arătat documentele la ambasadă, persoana de la check-in a sunat la Moscova și în 10 minute ea mi s-a confirmat că nu e nicio problemă, deci se simte cumva vântul schimbării. Și seara când uh, am revenit la hotel, Uh, erau niște tineri care doreau să se întrețină cu noi, că au uh, aflat că veniți o delegație din partea Uniunii Europene. Mm. Au spus că Eh, a existat un, un comunicat eh, de presă eh, mass media uzbek a reflectat evenimentul, ne-am putut întâlni și cu reprezentanții parchetului care au venit să ne vadă la hotel și ne-au întrebat de ce n-am avut o întrevedere oficială cu ei, că ei ar fi dorit să se întâlnească în cadrul oficial cu noi și ne-au propus să consolidăm acordurile noastre. Ei au de altfel un acord cu Ministrul Justiției din Germania. În cadrul discuțiilor avute cu miniștrii, secretar de stat, cu directorul Camerei de Industrie și de Comerț și cu directorul de sindicate, ne-am putut da seama că, într-adevăr, s-au produs schimbări în societate, situația evoluează, Bun, este o țară care a trecut direct de la feudalism la comunism și acum la dictatură. Dar, sigur, situația nu poate decât să evalueze treptat, puțin câte puțin, dar evoluții pozitive la, trebuie să înceapă totul la nivel local și regional. Uh, deci, uh, e nevoie de timp, dar, iată, uh, responsabilii locali, mai ales, par să-și dorească schimbarea auzit un discurs al unui ministru în fața Senatului acum câteva zile în care s-a spus că relațiile diplomatice ale Uzbekistanului erau lamentabile. Deci ministrul de externe a revocat anumiți ambasadori și uh, a declarat în fața Senatului că Uzbekistanul trebuie să-și îmbunătățească sistemul de relații diplomatice de asemenea, sunt necesare reforme în justiție pentru a atrage investitorii străini, deci lucrurile se mișcă. Da, în același timp, acum va începe recolta uh, bumbacului și acum uh, să vedem ce poziție va avea Uniunea Europeană în legătură cu persoanele care sunt practic obligate să participe la recoltă. Deci trebuie să vorbim și de munca minorilor. Partenerii noștri din organizațiile internaționale au uh, confirmat uh, că se pare că uh, nu mai există fenomenul acesta al muncii minorilor. Bun, va trebui să vedem ce se întâmplă. Mm, mi s-a spus că 90% din cei implicați în recolta bumbacului o fac pe bază voluntară pentru venituri suplimentare. Bun, n-am putut să verificăm dacă într-adevăr așa și este, însă totuși uh, uh, sezonul recoltei nu durează foarte mult. Uh, bun, e clar că sunt lucrători din sectorul public care sunt trimiși la recoltă, Mm, e un fenomen cunoscut <laughs> cu munca patriotică. Cei care au trăit în regimurile comuniste știu despre ce e vorba. Eu uh, am trăit în RDG și eram trimiși uh, la recoltă pe câmp. În fine, trebuie să vedem dacă cei care participă la recoltă o fac în mod voluntar sau obligatoriu. Însă reprezentanții organizațiilor internaționale ne-au spus că ei sunt în contact cu noi conducători al Uzbekistanului și că lucrurile uh, ne fac să fim optimiști, că se înregistrează progrese că, sigur, urăm succes actualor conducători și sperăm că vor continua pe care reformelor. Sigur, reformele nu sunt irreversibile. Dar uh, tot depinde și de ce facem noi, pentru că trebuie să monitorizăm situația din, Uzbeki, din Uzbekistan și uh, să insistăm uh, să se continue pe calea reformelor. Mulțumesc, următorul vorbitor. Da, mulțumesc. Uh, nu pot decât să mă asociez spuselor uh, antevorbitorilor mei și vreau poate să mă leg de un punct menționat de domnul Weidenholzer. Țelăr tocmai a vorbit despre speranțele în reforme. Da, într-adevăr, asta e situația. E o speranță la orizont, o lumină așa la capătul tunelului. Dar nu e vizibilă peste tot lumina asta Sigur, uh, noi conducători fac eforturi de a schimba lucrurile, asta e vizibil, însă uh, de când ne-am întors am primit o serie de știri uh, privitoare la arestări, cazuri de rele tratamente în închisori, am primit și o listă cu nume noi, de persoane care sunt vizate, uh, deci e, e un val de arestare arbitrare și lucrurile acestea sunt departe de a se fi încheiat. Acum o săptămână, um, un jurnalist uh, a fost uh, pur și simplu nu trimis la închisoare, ci închis într-un uh, spital de nebun și nu prea văd care sunt șansele lui de a ieși de acolo. Deci iată că se aplică metodele din epoca URSS-ului uh, pentru a dispărea cei indezirabili. Da, continuă să existe, din păcate, aceste probleme, în ciuda eforturilor făcute de guvern. Cred că noi, Parlamentul European, putem să avem un cuvânt de spus mai ales că am avut discuții uh, foarte pozitive cu reprezentanții noștri la fața locului. Acum trebuie să însoțim acest proces de reforme, trebuie să vorbim în favoarea victimelor persecuțiilor, trebuie să-i susținem, trebuie să susținem și autoritățile în uh, tentativa lor de a face reforme. Deci în aceste două direcții trebuie să acționăm noi. Președintele, mulțumim uh, tuturor, mulțumim delegației care s-a deplasat în Uzbekistan. Uh, vreau să subliniez două uh, lucruri. În primul rând, că a fost foarte important să putem face această vizită, că auspiciile nu erau foarte bune, pentru că am avut dificultăți în a ne înțelege cu autoritățile din Uzbekistan, dar într-un fel sau altul Situația s-a deblocat, după cum ne-ați și spus, deși asta s-a întâmplat chiar în ultimul moment, dar e totuși important pentru că întotdeauna am considerat că dialogul e un element esențial mm, și el creează condițiile pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului în Uzbekistan. Cel de-al doilea lucru pe care vreau să subliniez pe baza celor ascultate e că rămân destule probleme și trebuie rezolvate și misiunea noastră a subcomisiei pentru drepturile omului e de a monitoriza în continuu situația. Noi am uh, adoptat acordul de parteneriat cu Uzbekistanul și am făcut-o convins fiind că îmbunătățirea situației drepturilor omului este o condiție esențială pentru ca procesul de democratizare a Uzbekistanului să uh, facă pași înainte. Deci va trebui să monitorizăm în continuare situația ca într-adevăr lucrurile să se îmbunătățească. Mulțumim uh, din nou și acum uh, suspendăm reuniunea 50 minute și urmează reuniunea cu ușile închise. Deci uh, doar uh, europarlamentari și consilierii politici pot participa. Tema discuției va fi Egiptul, știți, o temă foarte importantă. Așadar, întrerupem 10 minute. Vă mulțumesc.